Al doilea anunț. Autoritățile competente ale Franței uh, au uh, notificat, au anunțat uh, alegerea lui Jacques Colomier ca parlamentar european, începând din 2 februarie 2018, pentru a-l înlocui pe domnul Eduard Ferrand. Îi spun bun venit noului coleg și îi amintesc că uh, mandatul uh, uh, este al dumnealui și că se bucură de toate obligațiile și drepturile care îi revin conform regulamentului. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Putem acum să trecem la sesiunea de vot. Doriți să interveniți în punct de ordine? Știu că discutăm despre Banca Europeană de Investiții, însă nu am discutat despre faptul că le datorăm, uh, britanii, le datorăm uh, britanicilor 25 de milioane. Noi ne vrem banii înapoi.